personală și cea a domnului președinte al Parlamentului, domnul Schulz, și anunț că declarația scrisă prezentată de deputații Albertini, Colasca Bobinska, Rinaldi și Sassoli privitoare la susținerea pentru zi europeană în memoria celor drepți care au ajutat pe evrei a primit uh, uh, destule semnături și așa încât va fi transmisă destinatarilor și publicată uh, în textele aprobate procesul verbal al uh, prezentei uh, reuniuni. Domnul Albertini are cuvântul, cel care a fost primul semnatar al acestei declarații. Mulțumesc, domnule președinte. De azi, conceptul de drept, adică cel care a salvat evrei de exterminare în al doilea război mondial, cu adoptarea Parlamentului European, devine patrimoniu întregii omeniri au existat și obiecții din partea celor care nu recunosc comunismul sovietic ca fiind un regim totalitar și refuză să uh, compare lagărele cu gulagurile. Uh, cei care, pentru a nu compromite raporturile cu Turcia, ar dori să ignore masacrul armenilor. Cei care cred că a compara șoahul cu uh, ororile, celelalte orori ale secolului 20, nu fac decât să banalizeze cuvântul drept și cei care au uh, criticat uh, includerea sau excluderea unui sau altuia exemplu de, de genocid sau masacru. Dar Parlamentul European a mai trecut prin asemenea momente și de azi oamenii și bărbații și femeile care cu prețul vieții s-au opus tiraniei uh, exprimate de fiecare, oricare ideologie sau curent politic sunt recunoscuți eroi ai demnității umane și ai construirii identității morale a popoarelor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Albertini, și uh, supun la vot raportul domnului Moreira acum. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Aveți votat tutti? A votat toată lumea?